O să încep prin a face o declarație, un anunț. Și anume, în conformitate cu regula 166 a regulamentului de procedură, președintele a decis să impună o penalitate către domnul de Graf pentru comportamentul la votul din 28 octombrie 2015 și această sancțiune va fi retragerea dreptului la perdiemul său pentru o perioadă de 5 zile. Această decizie a fost notificată către membrul, membrului în cauză. Now... Bun, acum o să vorbesc română.